welcome everybody to our uh, LIBE meeting. Bun venit tuturor la ședința noastră LIBE. Aș dori să-i rog pe colegi și pe asistenți să ia loc. Haideți să începem reuniunea. Sunt convinsă că între timp ni se vor alătura și alți colegi. Voi începe cu comunicările. Întâi de toate, domnul Moraes n-a putut să ajungă în după masa asta, deci voi prezida eu, dar el va prezida mâine. punctul 16, votul de la punctul 16 trebuie să fie amânat. Și dacă nu sunt obiecții, voi considera că ordinea de zi, așa cum a fost modificată, este adoptată. Din nefericire, nu avem interpretare înspre croată și irlandeză, nici azi, nici mâine. Și aș dori să dau acum citire recomandărilor coordonatorilor pentru care vă cer susținerea. Este vorba despre nominalizarea raportorilor. Doamna Gabriel este acum raportor pentru încheierea acordurilor de scutire de viză între Uniunea Europeană, insulele Solomon, Micronezia, Tuvalu și insulele Marshall. De asemenea, tot ea a fost numită raportor pentru propunerea de regulament care conține o listă a țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să aibă vize atunci când uh, trec uh, granițele externe și uh, cu țările mai căror cetățeni, pentru că pe căror cetățeni se face derogare. Domnul Dias de Mera este raportor pentru regulamentul care modifică regulamentul cu lista uh, țărilor terse ai căror uh, resortisanți trebuie să aibă viză, atunci când trec granițele externe și de asemenea și pentru derogări. Doamna Fayon a fost numită raportor pentru propunerea de regulament. Uh, este vorba tot despre același regulament, dar uh, se referă la Kosovo. Uh, de asemenea, pentru uh, Agenția Europeană pentru Azil a fost numit raportor domnul Niedermüller. Doamna Chinici a fost numită raportor pentru raportul anual cu privire la protecția intereselor financiare ale Uniunii și lupta împotriva fraudei. Uh, comisia CONT este comisia competentă pe fond aici. Acestea sunt recomandările coordonatorilor pentru diferitele rapoarte și avize. Le susțineți? Voi considera că da. Atunci Trecem la adoptarea proceselor verbale pentru reuniunile din 25 aprilie 2016 și 1 octombrie 2015. Dacă nu există obiecții, atunci le vom considera adoptate. Și putem să mergem mai departe. Avem un uh, proiect de raport supus analizei în ceea ce privește comerțul, uh, protocolul legat de comerțul ilicit la uh, Convenția pentru Com- Controlul Tutunului a OMS. Și se face referire aici la titlul 5 al părții a 3 al Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene. Este vorba despre prevederile care sunt relevante aici. Raportarea este doamna Anderson care întârzie puțin. Tocmai a contactat secretariatul să ne spună că vine. Vom începe discuția fără ea, dar ea va interveni mai târziu. La propunerea ei, coordonatorii au, organiz, au căzut de acord să aibă un schimb de opinii cu Olaf și DigiSante. Întâi voi da cuvântul domnului Robling de la Olaf și apoi domnului Borkovski de la Degesante. Și apoi le voi da cuvântul colegilor pentru dezbatere. Domnule Rebling, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Chiar dacă raportarea nu este aici, aș dori să încep prin a, prin a o felicita pentru munca uh, foarte bună pe care a făcut-o cu privire la uh, acest proiect de recomandare. Acest tip de comerț este un motiv de îngrijorare pentru noi toți. Statele membre și Uniunea pierd miliarde în venituri bugetare în fiecare an din cauza acestui comerț. Politicile de preț sunt uh, setate în interesul sănătății publice. Prețurile scăzute, uh, care sunt cauzate de contrabandă, uh, fac lucrurile foarte dificile pentru sănătatea publică. Și să nu mai vorbim că acest comerț ilicit este o sursă de venit pentru criminalitatea organizată. Care este reacția noastră? Știm că acest comerț este un fenomen foarte complex și nu putem să avem uh, o singură măsură care să oprească uh, de una singură acest tip de comerț. Deci trebuie să avem un adevărat instrumentar la dispoziție, să vedem ce funcționează pentru noi uh, în cea mai bună măsură pentru a contracara acest fenomen. Așadar, acum trei ani, Comisia a adoptat o strategie care Uh, prezintă felul în care vom uh, accelera această luptă împotriva acestui comerț ilicit. Și uh, ne străduim să o punem în practică în fiecare zi, și noi și statele membre. Este vorba și despre legislație și despre măsuri de politică. În Uniunea Europeană Uh, avem uh, mai multe instrumente. Este vorba despre prevederi legate de monitorizare și um, localizare. La Olaf ne îngrijorează mai ales contrabanda cu țigări uh, din țările terțe care intră pe piața internă și în acest sens, acest protocol este o inițiativă Uh, foarte bună, este una de avangardă. Este pentru prima dată când avem o inițiativă multilaterală, care are o abordare globală. Uniunea Europeană a fost vârf de lance în negocierile pentru acest instrument și cu eforturile noastre, propunerea Comisiei, analiza Consiliului și concursul Parlamentului, uh, putem să dăm dovadă de hotărârea noastră în lupta împotriva comerțului ilicit. Uh, Consiliul, statele membre și-au exprimat sprijinul pentru acest document și sperăm că și Parlamentul uh, va ratifica, va face un pas înspre ratificare. Avem două documente uh, separate. Ne bucură să vedem că și Comisia INTA a, uh, și-a dat uh, acordul unanim pentru celelalte documente de ratificare. Cel de-al doilea document Uh, este în fața noastră astăzi, anume această propunere de regulament pe care o sprijinim, de recomandare, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule Rebling. Domnule Borkovski, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să sprijin poziția colegului de la OLAF. DG Sante consideră că acest protocol este un instrument foarte important În directiva privind produsele din tutun avem articolul 15 care introduce un sistem european pentru monitorizare și localizare. Este una dintre prevederile cheie ale protocolului și munca noastră ar trebui să ducă la înființarea unui sistem al nostru până în 2019, înaintea termenului limită uh, prescris de protocol. Deci sperăm să fim lideri și în acest uh, uh, și cu privire la acest aspect foarte important în ceea ce privește punerea în aplicare. Așadar, vă mulțumesc pentru sprijinul constant al, acest, al acestei instituții pentru această inițiativă. Mulțumesc foarte mult! Uh, și raportarea a ajuns la momentul potrivit. Tocmai am... Uh, L-am ascultat pe domnul Röbling de la OLAF și domnul Borkowski de la DigiSante. Au avut intervenții foarte succinte cu privire la uh, acest protocol și dacă sunteți de acord o să vă dau cuvântul acum. Îmi cer scuze că am întârziat. Am plecat ieri seara la 6 și speram să ajung la timp, dar am... Uh, am avut întârziere ale zborurilor, a trebuit să petrec noaptea în altă parte și de aceea am întârziat. Știu că toată lumea știe că tutunul omoară 6 milioane de oameni în fiecare an. Și de aceea este foarte important să avem o astfel de audiere. Pentru că este Um, important că am adoptat deja instrumente care uh, pun frână acestui comerț și cred că e important să discutăm protocolul uh, OMS cu privire la comerțul ilicit uh, cu produse din tutun. Mă bucur că Degesante și Olaf sunt aici pentru a discuta punerea în aplicare a protocolului și articolele relevante. Obiectivul protocolului este să uh, um, securizeze uh, lanțul de aprovizionare cu produse din tutun. Uh, este um, foarte important să ne amintim de articolul 8 al protocolului, care obligă părțile să înființeze un sistem global de uh, monitorizare și localizare în 5 ani de la intrarea în vigoare. Este vorba despre o soluție globală la o problemă globală. Eu și colegii mei am uh, lucrat foarte mult pentru ratificarea din partea UE a protocolului. Totuși există câteva motive de îngrijorare în ceea ce privește relația pe care o are Uniunea Europeană cu industria tutunului. Consider că este un adevărat obstacol în calea ratificării. Cred că această relație este mult prea prietenoasă și uh, cred că um, uneori uh, industria este considerată partener. Dar dacă ne uităm la situația din anul 2008, patru companii uh, din această industrie au uh, pledat vinovate uh, într-un proces în care au fost acuzate că uh, ambalajul nu era uh, conform cu reglementările. Uh, o companie a fost acuzată de activități de contrabandă în Orientul Mijlociu. De aceea cred că Um, este foarte bine că vă aflați aici, reprezentanții Olaf și Digisant. Îmi pare rău că am ratat intervențiile. Oricum, eu uh, vă stau la dispoziție și uh, sunt deschise la orice observații. Știm că acest comerț ilicit cu produse din tutun a crescut și că produsele acestea sunt um, exportate în locuri în care piața nu este foarte bine reglementată și apoi se reimportează în uh, uh, țările noastre membre. Am înțeles de asemenea că anumite produse, uh, este vorba despre mărci cunoscute care se pierd în mod misterios în, în sistemul de tranzit și că este vorba și despre produse noi Aș fi curioasă să aflu care este poziția Comisiei în acest sens și uh, vreau să știu dacă ați luat, l-ați ținut cont de poziția ombudsmanului. A fost vorba despre aplicarea articolului 5.3 din uh, Convenția Cadru Philip Morris International folosește un uh, sistem de control pentru a monitoriza uh, produsele din tutun. După părerea mea, mi se pare că am pus vulpea uh, să păzească cotețul în acest caz. Mi se pare că multe persoane um, care și-au exprimat îngrijorările cu privire la aceste practici au spus că uh, și industria este implicată și dorește și are aceleași obiective ca și autoritățile, dar nimic nu este mai departe de adevăr, după părerea mea. Obiectivul nostru este, uh, obiectivul industriei este de a opri părțile să se alăture protocolului. Este foarte important să combatem uh, uh, acest comerț ilicit și toată această luptă este rezultatul um, uh, descoperirilor din uh, deceniul trecut care arată care este implicarea industriei în comerțul ilicit. Pierderile înregistrate sunt undeva la 1,25 miliarde Este foarte clar că industria tutunului face parte din problemă aici și nu poate să facă parte din soluție. Este o luptă între noi și industrie, um, mai exact între convenție și industrie. Articolul 1.8.12 și articolul 5.3 spun foarte clar că trebuie să existe o separare între Uh, părțile semnatare și uh, reprezentanții industriei. Și se specifică foarte clar care este uh, relația pe care ar trebui să o aibă industria cu, um, cu politicile publice. O sută de părți, țări din întreaga lume au, au semnat acorduri cu reprezentanții industriei. După părerea mea, acest lucru compromite uh, relevanța protocolului, însemnătatea protocolului. De aceea, trebuie să-mi exprim uh, rezervele în ceea ce privește uh, sistemul PMI, pentru că este vorba despre un sistem de generare de coduri care nu uh, are niciun, nu oferă niciun serviciu eficient în ceea ce privește monitorizarea. și dacă nu știm ce se află în această cutie neagră, ă, nu știm care este intervenția industriei tutunului. Poate că reprezentanții industriei doresc să se prezinte ca fiind o parte um, care are intenții bune și că nu are, uh, spune că nu are niciun fel de influență asupra politicilor, dar cred că, având în vedere investigațiile OLAF, uh, există destule dovezi și s-a discutat și în uh, în uh, cadrul dezbaterilor legate de directiva pentru produsele din tutun că nu este așa. S-a demonstrat clar rolul industriei. Aș putea să spun mult mai multe, dar aș fi foarte interesată să aflu ce au de spus colegii în aceste privințe și aș dori să aflu care este punctul de vedere al OLAF, dacă ne poate da mai multe informații cu privire la starea actuală a anchetei pe care a făcut-o în ceea ce privește acuzațiile împotriva industriei tutunului. De asemenea, aș dori să știu dacă cei de la comisie uh, au luat în considerare analiza uh, ombudsmanului uh, și trebuie să știți că nu este vorba doar despre răspunderea unei singure direcții generale. Uh, este răspunderea întregii comisii să protejeze sănătatea publică și trebuie să aflăm dacă ambele, dacă ambele instituții prezente aici uh, consideră că s-au înregistrat progrese în ratificarea protocolului și aș dori să aflu ambele puncte de vedere cu privire la acordul cu industria uh, tutunului știu că există o rezoluție care a fost uh, uh, a trecut pe la Strasburg și uh, este vorba despre decizia de a, de a nu reînnoi acest acord. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Anderson. Voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Șogor. Thank you. It is not only that Mulțumesc foarte mult. Nu e vorba numai de faptul că comerțul ilicit cu tutun creează daune financiare statelor membre, dar mai uh, subminează și politicele, politicile de sănătate publică și uh, au impact și asupra producției uh, din statele membre a bunurilor legitime. Comerțul ilicit permite de fapt, uh, distrugerea unor politici de stat pentru descurajarea fumatului, mai ales la tineri, și uh, de aceea lanțul de aprovizionare este extrem de important nu numai pentru combaterea comerțului ilicit, ci și pentru a reduce comerțul și consumul de tutun în general. Aceste elemente includ așadar um, contrafacerea, uh, dar și încercarea de a, dive, de a folosi aceste, de a redirecționa acest comerț către alte canaluri. Uh, se creează așadar uh, o facilitate de un milion de euro care poate de fapt să se creeze prin vânzarea unui camion întreg de țigări. Dacă uh, comerțul ilicit implică și producătorii ilegitim, ceea ce este un caz care ne arată un caz din 1988 în care 80 de milioane de țigări au fost uh, capturate, vedem că se poate uh, găsi uh, prin trasabilitate momentul și felul în care au fost produse acele țigări, dar nu se știe, de exemplu, cui au fost vândute câteodată anumite țigări. Așadar, se pare că Uh, agenda europeană pentru securitate care a fost adoptată de către Comisia Europeană în aprilie 2015 prevede așadar uh, combaterea acestei piețe la negru, dar din cauza acestei uh, situații neclare se presupune că interceptările rata interceptărilor este de cel mult 10% din traficul ilegal și trebuie de aceea să schimbăm această situație. Fiind dat că Comerțul ilicit cu tutun este un lucru foarte amplu și foarte dificil de combătut. Este nevoie de un răspuns internațional și de o îmbunătățire a legislației la nivel internațional pentru ca să se poată reduce comerțul ilicit. Este, există și vești bune și anume că faptele ne arată că nivelul total al comerțului ilicit nu este legat direct de nivelul fiscal, uh, de impozitare al țării respective și că, de fapt, uh, țara are, țările au destul de bune um, mijloace pentru a face, a combate aceste um, activități și o analiză cost-beneficii a Comisiei cu, foarte cu recentă a arătat că, de fapt, trasabilitatea este totuși um, posibilă, se poate uh, vedea de unde vin aceste țigări și se pot uh, acoperi uh, uh pierderile uh, Uh, pentru economie în uh, mai multe feluri. Ceea ce arată foarte bine că un sistem de trasabilitate este esențial. Articolul 15, de exemplu, unde o direct, directiva prevede că toate produsele de, pe bază de tutun care sunt uh, prevăzute pentru piața uh, Uh, comunității europene să aibă o etichetă care să permită trasabilitatea lor peste tot și implementarea articolului 8 al protocolului care se, ref- se referă la trasabilitate și la localizare și urmărire. Toate acestea uh, ne dau instrumente prin care putem să acționăm. Însă, de multe ori și state în afara Uniunii Europene sunt implicate. Este nevoie de aceea de un cadru legal pentru a putea combate eficient această problemă. Protocolul este cel mai bun răspuns la fenomenul acesta transfrontalier al uh, fraudei și contrabandei de uh, tutun, pentru că aceasta ne permite o um, aplicare a prevederilor pentru localizare și urmărire, pentru combaterea spălării de bani și sancțiuni pe măsură pentru astfel de acțiuni. Un sistem eficient uh, mondial de localizare și urmărire poate să detecteze deci un lanț de aprovizionare și în același timp are legătură cu uh, transparența la nivel administrativ și cu cooperarea internațională și asistența reciprocă. Ratificarea urgentă a protocolului de către Uniunea Europeană este de aceea vitală, nu în ultimul rând din cauza imboldului pe care l-ar oferi tuturor celor de 23 de state membre care sunt semnatare și a altor țări eventual care nu au ratificat încă acest protocol. Astfel, e necesar să devină obligatoriu cât se poate de repede. Mulțumesc. Mr. Sugar, Mrs. Gomez, please. Mulțumesc, doamna Gomes. Uh, are cuvântul. Da, mulțumesc. Aș dori să mulțumesc în primul rând raportoare pentru că contribuția dumnei și domnului Sogor, a domnului Sogor este esențială. Domnul Sogor a contribuit foarte mult la acest raport de asemenea. Aș vrea însă să adaug că o altă tendință foarte îngrijorătoare care probabil nu a fost uh, considerată destul în urgența acțiunilor uh, recente, este legătura dintre rețelele de traficanți și de crimă organizată nu numai în Uniunea Europeană, ci și în vecinătatea noastră, de exemplu în Africa de Nord, legătura deci a acestora cu traficul de alte bunuri. Mă refer aici, deci, la legături uh, dintre aceste rețele și rețelele de terorism. Ceea ce nu se poate să mai uh, fie tolerat în continuare, devine o prioritate și mai urgentă, care necesită acțiunea noastră foarte rapidă și mă întreb în ce măsură um, există o coordonare cu Digi Home și cu uh, coordonatorul european împotriva terorismului a fost garantată astfel încât uh, statele membre să poată să ia acțiuni uh, pe acest plan și pentru ca să poată să calmeze, în fine, acest flux de uh, produse ilicite în care industria tutunului joacă un rol esențial, așa cum s-a spus și de către raportorii noștri. Mulțumesc, doamna Gomes, doamna Vic, mare cuvântul. Mulțumesc foarte mult, aș dori și eu să felicit raportoarea E vorba de ceva pe care ar fi trebuit să îl rezolvăm deja de mult. Avem în Europa deja o istorie de înalți reprezentanți ai statelor membre care au trebuit, de fapt, să dea demisia din cauza unor afaceri uh, ilegale. Nu se știe exact ce s-a întâmplat, dar ceea ce știm clar este că comerțul ilicit cu produse de, pe bază de tutun se întâmplă și se întâmplă peste tot. Deci, acest uh, protocol trebuie să fie ratificat cât se poate de repede, în transparență totală, iar noi, în calitate de grup, suntem pentru această mișcare. Altceva ce aș vrea să subliniez este că, de fapt, industria tutunului ca atare este cea care are o responsabilitate de asumat pentru ca să acționeze așadar și să combată comerțul ilicit cu produse pe bază de tutun. Toate părțile semnatare ale protocolului ar trebui să facă acest lucru în transparență și în colaborare sporită cu industria. Și atunci când e vorba de detectarea, localizarea și urmărirea produselor, trebuie să nu uităm acest fapt. Nu vreau să mai adaug mai multe, ci vreau să mulțumesc raportoarei pentru că a lucrat atât de bine la acest dosar și vreau să sperăm că în Europa să putem în fine să apărăm această poziție împreună. Mulțumesc, doamnă Wikström. Iar acum vreau să dau cuvântul înapoi domnului Roibling, reprezentantul OLAF. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să vă rog să mă scuzați pentru că repet ceva. Nu aveam uh, beneficiul să avem raportoarea în sală și îmi pare rău că am început făcând anumite comentarii fără ca dânsa să fie în sală. Însă vreau să mai repet doar uh, prima parte și anume că vreau să vă felicit pentru felul în care ați lucrat la acest raport cât de repede și că noi vă susținem uh, 100%. Ca să răspund la întrebările care s-au pus, aș dori să menționez, de exemplu, câteva aspecte care țin de localizare și urmărire, de mm, anumite aspecte mm, care țin de directivă. Cred că o să se ocupe colegul meu de mai sus, ca să spun așa, din spate, de la DigiHealth, pentru că ei sunt serviciu care se ocupă mai ales de urmărire și localizare la produsele de tutun. Și, doamnă președinte, poate că îi dați cuvântul uh, după ce termin eu, uh, pentru ca să ne spună și el câte ceva. În, uh, ca răspuns la ceea ce v a spus dumneavoastră, mă bucur să văd că avem un consens foarte amplu în această sală, în primul rând despre importanța fenomenului cu care ne confruntăm, în al doilea rând despre nevoia de a-l aborda și uh, trebuie să vedem protocolul în acest moment uh, ca instrumentul cel mai bun uh, disponibil la nivel global. Cred că suntem cu toții de acord că o problemă globală necesită un răspuns global. Procesul acesta, pe bază de protocol, este soluția cea mai bună pe care o avem și ar trebui să fim mulțumiți că Uniunea Europeană a avut un rol important și în negocieri, iar acum, și notez din nou consensul de care ați dat dovadă, ar trebui să mergem la fel de hotărâți mai departe către ratificare. Un număr destul de larg de vorbitori înaintea mea au vorbit despre schimbarea naturii comerțului ilicit cu tutun în Uniunea Europeană. Noi suntem aproape de acord cu ceea ce ați spus uh, pentru că în documentul uh, strategic pe care l-am menționat înainte, care datează de acum trei ani, Comisia a subliniat că piața uh, tunului uh, ilicit arată cu totul altfel astăzi acum. Înainte, piața era dominată de țigări, de exemplu, care veneau de la, cu mărci contrafăcute de mărci foarte cunoscute. Acum însă vedem că suntem notificați de către statele membre pe, despre un nou fenomen și anume că o mare parte din țigările capturate vin de la firme no-name. Sigur că au un nume, dar care se schimbă în fiecare zi. Ca să vă dau și o impresie despre amploarea acestor fenomene, am avut uh, cu ajutorul lui Olaf uh, o statistică despre câte țigări au fost capturate anul trecut. Noi am susținut uh, decizii pentru 600 uh, de milioane de țigări, măcar o parte din acestea a fost, așadar, după cum spuneam, de, veneau din, proveneau din mărcile de care vorbeam înainte și, deci, suntem foarte de acord că este nevoie să combatem uh, acest fenomen nou. Comisia s-a angajat deja acum un an printr-un raport de implementare al documentului din 2013 și este absolut clar că în acest document se va sublinia fenomenul acesta de vânzare a țigărilor ieftine de marci uh, necunoscute și că se va aborda fenomenul ca atare. Unul dintre deputați s-a referit la legăturile dintre comerțul ilicit cu tutun și din afara Europei și uh, crima organizată. Nu pot fi decât de acord cu ceea ce ați spus. Ne-ați întrebat dacă suntem în contact cu colegii de la Digi Home. Da, bineînțeles, uh, zilnic sau săptămânal și comparăm toate notele pe care uh, le uh, redactăm. E foarte important să rămânem uniți și să mergem înainte în această luptă hotărâți. Avem legături și cu Europol, și cu Frontex, și cu alți actori în domeniul, să nu mai vorbim aici de statele membre, bineînțeles. În legătură cu dosarul Philip Morris, poate că sunteți conștienți de faptul că pe 24 februarie Comisia a înaintat un document de analiză tehnică care a fost discutat uh, în Parlament după aceea și, după cum știm, pe 9 martie Parlamentul a adoptat o rezoluție pe care noi încă o studiem uh, cu interes și Comisia, în momentul de față, încearcă să vadă care sunt pașii care trebuie să urmeze pe acest domeniu. La articolul 4.3 nu pot decât să mă refer la ceea ce a spus și ombudsmanul uh, și a fost susținut și de comisie, nu pot decât să spun că suntem de acord. Mulțumesc foarte mult, domnule Roebling, pentru răspunsuri, iar acum domnul Borkovski, vă rog. Mulțumesc. În ceea ce privește implementarea uh, măsurilor de localizare și urmărire în Europa, nu pot decât să subliniez că această muncă este în curs. Nu sunt în poziția să comentez acum cât de precis este sistemul pe viitor, însă ceea ce pot să vă spun astăzi, cu siguranță, este că plecăm de la premiza că acest protocol va fi uh, ratificat și că va intra în vigoare, ceea ce înseamnă că sistemul pe care îl dezvoltăm va respecta prevederile protocolului și uh, prevederile cheie au fost uh, deja menționate 8.2, 8.12 pentru cei care nu sunt însă familiarizați cu fiecare articol din acest protocol 8.2 se referă la cerința de control a părților față de acest sistem, deci sistemul va fi controlat de către Uniunea Europeană și 8.12 se referă la obligația părților semnatare de a nu delega sarcinile care le revin la, uh, către industria tutunului. Ceea ce înseamnă că și contactele noastre cu industria pentru a dezvolta un sistem de localizare și urmărire va fi redus la un minim uh, strict necesar și aceasta se reflectă și în protocol, unde vom intra, deci, într-o interacțiune cu industria tutunului numai acolo unde este absolut necesar de a pune în aplicare acest articol. Știm că localizarea și urmărirea trebuie să se facă prin uh, măsurile prevăzute pe pachete, nu trebuie să... Este destul de greu însă ca un al treilea, o parte terță să facă acest uh, sistem, dar sistemul nostru va fi independent și complet uh, sub controlul autorităților. Nu va fi lăsat uh, la îndemâna industriei. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Anderson, dacă vreți să mai luați cuvântul la sfârșit pe scurt. Da, mulțumesc. Aș vrea să spun că salut uh, comentariile făcute. Vreau să mă refer la ceea ce a spus comentariul, um, colegul de la DigiHealth, ultimul comentariu. Dacă e să extrapolăm din ceea ce ați spus uh, dumneavoastră adineauri, este că acordul uh, PMI nu poate să fie extins pentru că localizarea și urmărirea va uh, fi armonizată cu cerințele din protocol. Vreau să fie foarte clar că am înțeles corect că articolul 8 din protocol spune că uh, trebuie să existe un sistem de uh, urmărie și 8.3 spune că fiecare parte trebuie să pună în aplicare un sistem de control uh, de urmărire și localizare, controlat de asemenea de părțile implicate, semnatare și nu controlat de către producători, dar uh, pe uh, teritoriul său. Deci nu se poate ca industria să dețină sistemul de localizare și urmărire, ceea ce s-a întâmplat în trecut și ceea ce a creat foarte multe îngrijorări. Salut foarte uh, mult această hotărâre, acest angajament pe care tocmai l-ați făcut și mă bucur să aud și de la OLAF că se promovează deci ratificarea protocolului pentru că e, trebuie, este nevoie să fie ratificat protocolul foarte repede și este nevoie de susținere de la toate părțile politice, de la toate uh, grupurile, ceea ce ne dă un mandat foarte puternic pentru ca acest protocol să fie ratificat cât se poate de repede. Aș vrea să mulțumesc pentru comentariile pe care le-ați făcut, uh, pentru contribuțiile de la raportorii din umbră și sper să putem să avansăm cu acest dorsar fără să mai întârziem. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Anderson. Ceea ce trebuie să vă anunț este că termenul de amendamentelor este 24 mai și în conformitate cu regula 99.1 din regulamentul de procedură, amendamentele care sunt înaintate în comisie nu uh, sunt discutate decât în momentul în care au ca scop inversarea intenției raportorului. De aceea, deputații trebuie să înainteze așadar uh, amendamente care să uh, Uh, respecte această regulă. Așadar, 24 mai termenul de depunere și votarea în comisie pe 31 mai. Mulțumesc foarte mult domnului Roibling, domnului Burkovski, mulțumesc doamnei Anderson, raportarea noastră și atunci trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Pentru acest punct avem aici președintele Comitetului Permanent pentru Cooperarea Operațională pe Securitate Internă și salut în acest sens pe domnul Izerman, care a venit la noi în comisie. După cum știți, această uh, comisie permanentă care se numește COSI a fost creată în conformitate cu articolul 71 al tratatului pentru promovarea și îmbunătățirea Uh, cooperării uh, în domeniul securității între statele membre și pentru promovarea coordonării și acțiunilor comune de către autoritățile naționale. Cred că este o comisie de mare actualitate și este foarte important să ascultăm așadar ce are de spus uh, președintele acestui comitet permanent sunteți binevenit să ne dați impresiile dumneavoastră și informațiile pe care doriți să ne le dați despre activitatea noastră și planurile de viitor. Domnule Izerman, aveți cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Onorați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă vorbesc astăzi despre activitatea COSI, Comisia Permanentă pentru Cooperare Operațională și Securitatea Internă. Este într-adevăr o onoare și o plăcere pentru mine să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră. Am să mă refer la unele dintre elementele menționate în raportul de activitate COZI pe care l-ați primis recent și care acoperă perioada în iulie 2014 până în decembrie 2015. Eventual, înainte de asta, să vă explic pe scurt care sunt metodele de lucru pe care le avem la COZI în încercarea de a avea într-adevăr o abordare multidisciplinară și metodologică minte a îmbunătăți cooperarea în lupta împotriva crimei organizate. Deci vorba de acel numitul ciclu politic UE, care include patru etape. Prima etapă presupune evaluarea amenințării infracționalitate gravă, SOCTA, generat de Europol, pornind de la o gamă largă de surse și care conține o analiză a amenințărilor actuale și prezente și recomandări privind liniile prioritare în materie de cooperare în lupta împotriva crimei organizate și a infracționalității grave. Etapa a doua, planurile multianuale, strategice, așezisele MASP, elaborate de COZI, statele membre, comisie și de agenții specializate, cum ar fi Europol, Eurojust și Frontex. Și, de asemenea, avem un plan strategic multianual pe linie prioritară. Aceste planuri multianuale primesc avizul Consiliului. Vin apoi planurile de măsuri operaționale, care sunt anuale pe axe prioritare, redactate de statele membre care participă la planul operațional și care au acordul COZI. Urmează apoi platforma europeană multidisciplinară privind impactul amenințărilor infracționale în coordonare cu Europolul și în coordonare cu celelalte acțiuni. Europolul oferă sprijinul necesar acestei platforme iar COZI monitorizează rezultatele diferitelor măsuri întreprinse. Etapa a patra presupune o evaluare care, după cum se precizează în raport, va fi făcută în 2016 și care este organizată de comisie cu participarea statelor membre în încercarea de a se trage învețeminte pentru următorul ciclu politic. Pe lângă raportul pe care vi l-am trimis, aș dori să vă informez în legătură cu temele discutate sub președinția olandeză. Unele au fost introduse de ministrul olandez de resort, au fost prezentate de ministrul olandez de resort la începutul președinției olandeze. Întărirea cooperării în domeniu este practic uh, prioritatea principală a activităților noastre. Atacurile cumplite de la Bruxelles din 22 martie au subliniat încă o dată importanța accelerării eforturilor menite a menține un nivel ridicat de securitate și în special pentru a întări schimbul de informații. Valorile noastre fundamentale au devenit ținta unor atacuri barbare care au făcut numeroase victime în ultimii ani și în acest an. Orice măsură ar lua Europa trebuie să vizeze un anumit echilibru între apărarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, cum ar fi dreptul la intimitate pe de-o parte, și pe de altă parte urmărirea, judecarea și condamnarea teroriștilor. Schimbul de informații între statele membre este esențial din acest punct de vedere și reprezintă o prioritate pentru președinția olandeză. Trebuie să trecem la această abordare care să impună necesitatea schimbului de informații cu sistemele necesare aferente. De aceea am uh, redactat o foaie de parcurs cu măsuri pe termen mediu și lung menite a structura o arhitectură informațională europeană care să acopere domeniile uh, uh, aferente forțelor de ordine și a cooperării antiteroriste. <clears throat> Lucrările sunt încă în desfășurare la Consiliu, dar sper că vom putea prezenta această foaie de parcurs pe 90 iunie la Consiliul Jai. Această inițiativă se leagă și de comunicarea Comisiei privind schimbul de informații relevante pentru cooperarea transfrontalieră în materie securitară. După cum puteți citi în raportul nostru, s-au făcut progrese în întărirea abordării noastre a luptei antiteroriste. Măsurile au fost influențate de atacurile recente din Europa, în Franța, în ianuarie și noiembrie anul trecut. Imediat după aceste atacuri, am organizat două întruniri extraordinare ale cozii pentru a defini o serie de măsuri antiteroriste discutate și adoptate de miniștri de interne în februarie și la Consiliul JAI în 2015. COZI uh, se concentrează în prezent pe punerea în aplicare a acestor măsuri, unele repetate în declararea comună a ministrilor de justiție și afaceri interne. Ne bucurăm că și președintele liber, Iung, a fost prezent la această întâlnire a Consiliului. Sigur, mai avem încă multe de făcut noi, Uniunea Europeană, nu doar în săptămânile, ci și în lunile și anii ce vin. Și vom continua să facem eforturi în această direcție. Urmează apoi strategia europeană de securitate internă pentru perioada ce urmează, care ne va permite să răspundem mai eficient la evenimentele în desfășurare. Președinția olandeză a continuat activitatea inițiată de președinția luxemburgheză și s-a concentrat pe măsuri de punere în aplicare. Aceste inițiative vor continua și sub președințiile slovace și malteze. La următorul Consiliu, Jai vom prezenta o situație a punerii în aplicare acestor măsuri și am să subliniez unele dintre inițiativele respective, mai ales când e vorba de lupta împotriva infracționalității președinția olandeză s-a concentrat pe întărirea cooperării operaționale și pe abordare integrată. În conformitate cu noua strategie de securitate internă, este important să luptăm împotriva oricărei forme de trafic de persoane. Sub președinția olandeză am decis să ne concentrăm pe traficul de persoane în vederea exploatării. la locul de muncă. Multe economii, multe persoane au fost afectate, dar numărul cazurilor care traduse în fața justiției este limitat. Comisia a sugerat că situația ar putea fi eh, generată de dificultatea de a dovedi o astfel de infracțiune. Președinția olandeză, prin urmare, a redactat un manual de cooperare multidisciplinară împotriva traficului de persoane în scopuri de muncă ilicită pentru a pune la oaltă bunele exemple, exemple de bune practică în acest domeniu. Aceste modele de luptă împotriva traficului de persoane au fost discutate la COZI și vor fi adoptate de Consiliul Jain Union. iunie. În ceea ce privește infracționalitatea informatică, dorim o clarificare a chestiunilor de jurisdicție asupra spațiului cibernetic. Această chestiune a fost dezbătută pe plan internațional, îndelungat, și vom continua să încurajăm dezbaterea pe această temă. Ne vom baza la maximum pe politicile și instrumentele europene existente și, eventual, dacă va fi nevoie, vom elabora noi acțiuni și instrumente. Documentele și concluziile importante lăsată de președinția luxemburgheză au slujit foarte bine și președinției olandeze. La COZI discutăm pe baza experienței concrete de ordin operațional, pornind și de la planul european de măsuri privind criminalitatea inf- informatică. S-au ca 30 de recomandări care se adresează statelor membre, Comisiei, Consiliului, Europol, Eurojust, Cepolului și sectorului privat. E vorba de schimbul, de exemplu, de bune practică și de măsuri suplimentare de formare și instruire în materie de proceduri standard referitoare la procesarea dovezilor. S-a inițiat de asemenea o dezbatere privind investigațiile financiare. Investigațiile financiare sunt o metodă deosebit de eficientă în lupta împotriva crimei organizate și a terorismului. Președinția intenționează să sporească volumul de experiență acumulată cu aplicabilitate în ciclul de politică europeană și în măsurile de luptă împotriva acestui tip de infracționalitate. În acest sens, concluziile Consiliului, incluse în planul de acțiune privind investigația financiară, au fost redactate și se vor regăsi pe uh, Uh, ordinea de zi a Consiliului din iunie, când vor fi adoptate. Discutăm deci, de asemenea avantajele unei abordări administrative în încercarea de a rezolva uh, problema bandelor de motocicliști. Sugestia ca aceste chestiune să fie abordată și pe plan administrativ, pe lângă cel penal, într-o abordare multidisciplinară, a câștigat mai mult sprijin în Uniunea Europeană. De aceea este esențial să asigurăm o cooperare eficientă între forțele de ordine din statele membre pentru a permite un schimb de informații în scopuri administrative de această dată. Pe plan european, aceste bande de motocicliști sunt uh, monitorizate de Europol și sunt obiectul unor uh, ședințe sistematice organizate de această organizație. Însă, natura activităților infracționale desfășurate de aceste bande impune o cooperare internațională pe o scară mai largă. COZI propune să se folosească această abordare administrativă în ciclul european. De asemenea, am propus o serie de concluzii ale Consiliului privind abordarea administrativă pentru a încurajara statele membre a încuraja statele membre să intensifice cooperarea europeană pe planul acestei abordări administrative. Concluziile Consiliului au fost discutate la COZI și vor fi pe ordinea de zi a Consiliului din iunie. Pe lângă raportul uh, pe care vi l-am trimis, sper că v-am prezentat alte aspecte importante privind activitatea actuală la COZI. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați invitat să vă vorbesc aici despre ceea ce facem noi la COZI. Mulțumim, spune doamna președintă, mulțumim domnule Izerman pentru informațiile prezentate. Doamna Ana Gomez, vă rog. Mulțumim uh, pentru acest raport uh, și aș vrea să vă întreb Înțeleg cât e de important pentru cozii să existe această întărire a schimbului de informații, mai ales când e vorba despre lupta împotriva terorismului. Însă întrebarea mea e următoarea. În ce măsură vă asigurați că statele membre, la rândul lor, pentru a putea face acest schimb de informații, sunt în același timp uh, capabile să desemneze persoanele competente, persoanele competente să colecteze aceste informații, persoane care să cunoască limbile vizate, limba folosită la recrutarea teroriștilor sau la organizarea de activități teroriste sau de crimă organizată aferentă, experți în instrumentarul informatic care într-adevăr să poată da de urmă unor informații mai greu de dibuit și în același timp vorbeați dumneavoastră de importanța investigațiilor de ordin financiar. Însă, din câte știu și din câte văd în prezent, uitându-mă la modul la care funcționează sistemul bancar în Europa, trebuie să vă spun că sunt extrem de îngrijorată gândindu-mă că suntem foarte departe de a fi atins niște standarde minime, mai ales când e vorba de punerea în aplicare a legislației împotriva spălării de bani. Așa că vă întreb, în ce măsură se regăsesc aceste aspecte în inițiativele COZI? Vorbeați eh, dumneavoastră și despre punerea în aplicare a măsurilor antitero. Și din câte am văzut și noi la Parlament, pentru asta e nevoie de programe speciale uh, menite a împiedica organizarea de activități teroriste, de a împiedica radicalizarea, de a asigura deradicalizarea persoanelor deja radicalizate. Și atunci vă întreb ce fel de investiții fac statele membre, eventual și la sugestia COZI în acest sens. Vedem că în închisori eh, pri, persoanele sunt radicalizate în loc să fie reabilitate. recomandările uh, făcute implică investiții masive în astfel de strategii la nivel comunitar uh, și nu vedem să se întâmple în realitate așa ceva. Apoi, dumneavoastră vorbeați de uh, traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă. Ce a făcut COZI pentru a rezolva problemele semnalate de Europol, care vorbea de 10.000 de copii 10 copii, 10.000 de copii din rândul imigranților care au ajuns în Europa, 10.000 de copii care acum sunt lipsă la apel. cum ne asigurăm că acești copii nu sunt exploatați în scopuri de muncă sau în scopuri, de, în scopuri sexuale, trafic de organe. Uh, uh. Este o chestiune la care uh, Cozi s-a gândit. Mulțumim, doamna Gomez, domnul Diaz de Mera. Muchas, <clears throat> muchas gracias, señor Izerman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și Uh, mulțumesc și domnului Iserman că a venit aici și ne-a prezentat, această muncă importantă a COSI. Acest uh, comitet permanent este unul uh, foarte necesar din cauza frecvenței activităților infracționale. Însă comitetul dumneavoastră nu este foarte bine cunoscut și cred că trebuie să fim conștienți de activitatea sa. Ne-ați prezentat un raport cu activitățile pornind din iulie 2014 până decembrie 2015 și ați, v-ați prezentat și metodele de lucru. Înainte de a face observații suplimentare, aș dori să spun că respect foarte mult munca dumneavoastră și vă mulțumesc pentru prezența în Comisia Libe astăzi. Chiar avem nevoie foarte mare să veniți aici. Ați spus că în cadrul uh, metodelor de lucru lucrați și cu evaluarea comisiei, care urmează să fie făcută în 2016. Cred că acesta este punctul cheie. Uh, trebuie să vedem dacă acest comitet este unul eficient sau este doar uh, un organism administrativ în plus, pentru că avem deja un număr foarte mare de astfel de organisme în Uniune. Eu mă tem că multe din aceste organisme au competențe suprapuse și chiar uh, se, își, um, uh, se încurcă unele pe altele deocam, uh, uneori. Este foarte bine că um, există un astfel de organism al dumneavoastră care luptă împotriva infracționalității organizate. Este bine că există planuri multianuale strategice Um, de asemenea, este foarte bine că există um, acțiuni operaționale, dar există și alte agenții care fac exact același lucru. Știm foarte bine ce face Europol, de exemplu. Uh, ei vin aici foarte des, în acest Parlament, și ne-ați mai spus? Ne-ați mai povestit despre niște chestiuni mai complexe în ceea ce privește uh, sentimentul de nesiguranță în rândul europenilor. Ați spus că președinția neerlandeză, președinția olandeză, președinția țărilor de jos, de fapt, are ca prioritate lupta împotriva infracționalității cibernetice. Păi Europol are sediul la Haga și are unități specializate pentru acest fenomen. după cum am spus adineauri, mă întreb dacă acest comitet permanent al dumneavoastră este unul eficient sau nu, pentru că am impresia că um, acest comitet este o structură de securitate, dar nu face foarte multe lucruri în concret dacă este să o comparăm cu alte structuri și alte agenții care uh, lucrează tot în domeniul securității. Dacă doriți ca acest comitet permanent să fie credibil, trebuie să veniți mai des la noi în Parlament și să ne spuneți cu ce vă ocupați, pentru că ne-ați prezentat un raport din iulie 2014 până în decembrie anul trecut și ne-ați spus că va urma și o evaluare în 2016. În ceea ce privește articolul 71, în baza articolului 71, aveți competențele de a coordona acțiuni și de a coopera în lupta împotriva crimei organizate și vrem să știm ce ați făcut de fapt. Doamna președinte, mulțumesc domnule Dias de Mera. Dacă nu dorește nimeni să intervină, voi da din nou cuvântul domnului Izerman. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru întrebările doamnei Gomes și domnule, domnului Diaz de Mera. Întrebare legată de schimbul de informații. Eu consider că este un aspect foarte important în lupta împotriva infracționalității. Ați întrebat dacă există persoanele competente de, să facă rost de această informație care urmează să facă obiectul schimbului. Pot să vă asigur că în uh, cadrul diverselor uh, perioadă în care a acționat COSI, dar și înaintea existenței noastre, um, întotdeauna a existat această doleanță, adică nu a existat un uh, schimb bun de informații pentru a ne permite o reacție adecvată în, caz, în cazul unor incidente de terorism sau atunci când știai că se petrece ceva în, um, în lumea la nivel de infracționalitate și era nevoie de informații care ne-ar fi ajutat. Deci, după părerea mea, uh, și dacă tot veni vorba despre eficiența noastră, acesta este unul dintre domeniile în care COZI poate să acționeze cât se, uh, cât se poate de eficient. Și repet ce am spus mai devreme, avem uh, evaluarea Consiliului și urmează să facem o foaie de parcurs pentru a obliga statele membre și agențiile relevante și alți, uh, alte părți interesate să facă cât se poate de mult uh, pentru sporirea schimbului de informații. Eu consider că statele membre au o voință foarte mare de uh, a. Uh, o voință foarte mare, de asemenea și agențiile doresc acest uh, schimb de informații, dar uneori este foarte greu să ne ridicăm la propriile noastre standarde. Uh, Ați întrebat în ce măsură acționăm în, uh, în concret. Am spus foarte clar că uh, suntem foarte serioși și tocmai de aceea am pregătit această foaie de parcurs, care dă ocazia Consiliului și Parlamentului să spună, ok, ați convenit asupra acestei foi de parcurs, de ce nu puneți în aplicare ce e acolo? Avem și un coordonator pentru lupta împotriva terorismului, care și el poate să intervină și să spună, uite, statele membre nu au pus totul în aplicare. De ce s-a întâmplat acest lucru și sperăm ca pas cu pas, pas să îmbunătățim practicile deja existente în ceea ce privește schimbul de informații. Ați întrebat um, ceva legat de, de, cei, de acei copii dispăruți și traficul de ființe umane. Um, acest aspect a fost um, menționat și de Europol. S-a mai vorbit despre acești 10.000 de copii care ar putea, care au dispărut și care ar putea să fie victimele um, infractorilor. Credem că uh, căutarea persoanelor dispărute uh, și cooperarea la nivel transfrontalier în acest domeniu poate să fie cu mult îmbunătățită uh, și putem, uh, cu ajutorul schimbului de informații, să prevenim dispariția copiilor și adulților. Dorim să sporim și să îmbunătățim uh, schimbul de informații între statele membre și vom încuraja Uh, folosirea, uh, accentua, folosirea mai bună a instrumentelor deja existente. Ținem cont de orientările Consiliului și abordarea interinstituțională, de asemenea susținem aplicarea măsurilor deja existente. Avem deja o platformă cu uh, punctele de contact naționale uh, din autoritățile polițienești. Dorim să îmbunătățim uh, folosirea uh, Uh, strategiei interne de securitate. De asemenea, facem uh, cercetări și vom discuta care vor fi pașii următori în ceea ce privește instrumentele Europol și uh, detașarea de asistență pentru găsirea persoanelor dispărute. la aceasta din urmă Uh, dorim să implicăm comunitățile, trebuie să vedem ce instrumente avem la dispoziție, pentru ca oamenii de la fața locului să fie ochii și urechile noastre. Este nevoie de sisteme de alertă, gen Amber Alert și de uh, linii telefonice. Dorim să folosim în tot acest timp drepturi, să respectăm în tot acest timp drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viața privată, um, și trebuie să vedem și care sunt diferențele uh, de legislație între statele membre pentru a avea o cooperare mai bună. Uh, cu ocazia zilei copilului dispărut, uh, se va organiza o conferință cu privire la persoanele dispărute la Amsterdam și sperăm că putem să um, ne folosim de ce avem deja pentru a ne îmbunătăți munca în viitor. Ați întrebat, domnule Diaz Temera, dacă um, suntem pur și simplu alt organism administrativ sau dacă chiar avem o eficiență. Haideți să ne uităm la istoria uh, acestui comitet. El, uh, acest articol al nostru 71 din uh, uh, Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene, tocmai la îmbunătățirea cooperării internaționale se referă. Asta nu înseamnă că noi la COSI facem, uh, avem activități operaționale neapărat, dar eu sunt președinte deja de vreo două luni și sunt uh, convins că comitetul nostru ajută agențiile precum Europol, Eurojust și Frontex să aibă, uh, să fie eficiente în acest ciclu de elaborare a politicilor. Atunci când este vorba despre cooperare între 28 de state membre cu legislații diferite, trebuie să ai uh, un rol, trebuie să ai un coordonator. Și, după părerea mea, este că rolul nostru uh, este unul de a îmbunătăți eficient, eficiența. Ați spus că ar trebui să venim mai des în Parlament, sunt mai mult decât disponibil să vin aici din nou. Uh, Uh, și cred că și colegul care va veni după mine uh, va fi la fel de disponibil. Um, trebuie să vedem, uh, de asemenea, care sunt problemele pentru a avea rezultate mai bune. Ați vorbit despre infracționalitatea organizată. Da, există astfel de unități care luptă împotriva acestei infracționalități în cadrul Europol și există astfel de unități și în anumite state membre. În timpul președinției țărilor de jos am încercat să uh, facem un pas în plus. Atunci când, um, uh, este, când apar dificultăți în uh, asistența juridică, trebuie să avem inițiative pentru a evita acest uh, fenomen. De asemenea, Um, metodele tradiționale de a comite infracțiuni, de exemplu, um, infracțiuni legate de, de proprietatea privată și așa mai departe, uh, se schimbă acum. Avem metode noi de a comite, avem, um, de asemenea, zile comune de acțiune în acest domeniu, în combaterea infracționalității și am uh, văzut că uh, agențiile operaționale au uh, învățat că este nevoie și de cooperare în ceea ce privește uh, jurisdicția și pierderea locației și așa mai departe. Cred că am răspuns la toate întrebările. Doamna Gomes, doriți să interveniți din nou. Aș dori să vă referiți și la eforturile potriva spălării banilor. Considerați că unitățile uh, de profil din statele membre au um, personalul necesar pentru a-și face munca? Văd ce se întâmplă în anumite state membre în care băncile uh, efectiv spală bani și vreau să știu dacă sunteți uh, conștient de implicațiile Panama Papers Uh, cu privire la securitatea noastră, că nu este vorba aici doar de evaziune fiscală, este vorba despre infracționalitate organizată și spălarea banilor de pe urma produselor acestei infracționalități. De asemenea, întrevedeți acțiuni pentru prevenirea radicalizării. Și acest lucru se găsește în mandatul COSI. Da, îmi cer scuze că n-am vorbit despre prevenție. Uh, face parte din prioritățile Consiliului în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și prevenirea acestui fenomen. De asemenea, se află și în uh, programul COSI și uh, s-a mai întrebat cum investesc statele membre în acest domeniu. Această um, chestiune nu este una pe care am uh, întrevăzut-o, dar am văzut că la nivel de Consiliu uh, există un interes din ce în ce mai mare de a vorbi despre prevenție. În momentul de față, uh, aceste intenții nu s-au concretizat încă în măsuri tangibile, dar este o chestiune pe care trebuie să, um, o, să o luăm în considerare și trebuie și, deci să avem o atitudine proactivă, nu doar una reactivă. În ceea ce privește, combat, privește combaterea uh, spălării de bani, după cum știți, există acum un plan de acțiune și Comisia va face o propunere de directivă în ceea ce privește lupta împotriva spălării de bani și uh, terorismului și ați, uh, acesta este un pas suplimentar. Acesta, practic, este contextul în care acționează COSI. Și cei din, din prima linie sunt, sunt investigatorii, dar um, atunci când um, um, când, se, când nu avem legislație, este mai greu să acționăm, de aceea așteptăm uh, propunerea Comisiei. Vă mulțumesc, domnule Iselman, pentru răspunsul și pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Sper că vom mai avea ocazia să comunicăm cu privire la munca dumneavoastră în viitor. Vă, mul- vă urez mult succes în munca foarte importantă pe care o depuneți și vă mulțumim că ați venit. Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu domnul Navarete, care este uh, directorul noului Centru European împotriva, de luptă împotriva terorismului în cadrul Europol. El urma să intervină la ora 4.45 și ne-au mai rămas astfel vreo 25 de minute să îl așteptăm. Așadar, voi suspenda ședința temporar și vom continua la ora 4.45, când va veni domnul Navarete. dear colleague, let's... Uh, Dragi colegi, haideți să continuăm după amiaza noastră. Și următorul punct de pe agenda, după cum am spus și înainte, este schimbul de opinii cu domnul Manuel Navarete, care este șeful noului Centru European pentru combaterea terorismului. Bun venit! Bine ați venit la noi reuniune. Domnul Navarete o să ne prezinte raportul um, situat Europol asupra noi situației în domeniul terorismului, schimbarea modului operandi al uh, islamic, statului islamic um, după ultimele atentate teroriste. O să vă dau cuvântul și după aceea o să începem o discuție cu deputații. Vă rog, aveți cuvântul. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, and thank you, Chair, for... Bună ziua, domnilor și domnilor, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc pentru această invitație de a participa la reuniunea Comisiei Libe de astăzi. Sunt aici pentru ca să discutăm uh, despre concluziile Europol cu privire la activitățile teroriste în Europa, și pentru ca să discutăm despre eforturile care s-au făcut până acum și de ce eforturi este necesar în continuare pentru a combate eficient amenințările teroriste. După cum știți, Europolul uh, produce în fiecare an o analiză complexă a situației teroriste, terorismul în Uniunea Europeană, care face parte din așa numitul TISAC, care este raportul despre terorism în Uniunea Europeană. Euro, uh, Uniunea Europeană și Europolul, dar um, și Eurojustul, dar și alte țări participă la această evaluare împreună cu Europa. Acest moment este um, un uh, moment important în analiza evoluției situației teroriste în Uniunea Europeană. Acest raport stat 2016 va fi disponibil pe site-ul internet în câteva săptămâni, însă aș vrea deja să vă transmit câteva din concluziile acestui studiu. Voi combina prezentarea mea de astăzi cu concluzia generală a tesatului 2016 și cu un document pe care l-am pregătit după atentatele de la Paris în noiembrie 2015 despre schimbarea modusului operandi al uh, statului islamic în uh, urma acestor atentate. Ceea ce se regăsește așadar și în anexa la testatul 2016. Mă voi concentra apoi pe răspunsul Uniunii Europene la terorism și vă voi prezenta câteva din inițiativele pe care le implementează Europolul pentru a îmbunătăți cooperarea și pentru a îmbunătăți schimbul de informații între statele membre. După cum vedeți pe ecran, Acestea sunt concluziile principale testatului 2016. În 2015, 151 de persoane au fost omorâte și peste 360 au fost uh, rănite în urma atentatelor teroriste în Uniunea Europeană. Dacă comparăm cu 2014, vedem că cu un an în urmă, patru persoane muriseră în atentate teroriste față de 151 în 2015. Pe lângă aceasta, 60 de cetățeni ai, cetă- ai Uniunii Europene au fost uh, omorâți în atentate în afara Uniunii Europene, mai ales în Tunisia. Statele membre au raportat 211 uh, atentate dejucate care au avut loc în uh, statele membre ale Uniunii Europene, în total. Um, 1057 de persoane au fost de asemenea arestate în Uniunea Europeană pentru crime legate de terorism. Și tot în 2015 am putea, putut să înregistrăm foarte multe procese în fața instanțelor 513 persoane au fost uh, acuzate de terorism și s-a încheiat procesul lor în 2015, deci pentru 513 persoane vă mai dau detalii mai târziu. Dacă ar fi să ne uităm la amenințările la adresa Uniunii Europene, din 151 de persoane omorâte în Uniunea Europeană prin terorism, 150 au fost omorâte de așa numitele grupuri jihadiste care au acționat pe teritoriul Uniunii. 150 de persoane așadar uh, au murit în urma atacurilor uh, jihadiste. Deci o creștere semnificativă a atacurilor jihadiste din, de la 4 victime în 2014 la 7, a 4 atentate la 17 în 2015. Și uh, spuneam că includem aici și uh, victimele în afara Uniunii. Statele membre care au participat în coaliția împotriva statului islamic sunt uh, considerate ca ținte legitime, în sensul de probabile, de către, uh, din partea grupurilor uh, jihadiste. Iar uh, Așa cum am spus și la început, răspunsul uh, forțelor de securitate la această amenințare a fost uh, unul foarte puternic. S-a trecut de la 395 de persoane arestate în 2014 la 667 arestate în 2015. Celulele teroriste sunt, care sunt gata să declanșeze un atentat terorist în Uniunea Europeană au și baze locale și știm că există legături ale acestor baze cu așa numitul stat islamic. Îngrijorarea principală a statelor membre, care a fost raportată și în TESAT 2016, continuă așadar să fie terorismul jihadist, și fenomenul foarte strâns legat de acesta al luptătorilor străini care pleacă sau revin din zone de conflict. Pentru prima dată am folosit în TESAT uh, acest uh, termen de terorism jihadist, mai degrabă decât acte teroriste motivate religios. Numărul de arestări pentru activități uh, teroriste jihadiste a crescut în 2015 în comparație cu 2014, ceea ce ilustrează în același timp și eforturile care se fac în toată Europa pentru a combate acest tip de terorism. Pentru ca să vorbim și despre profilul uh, recrutărilor, nu avem uh, un singur profil țintă, dar o mare parte din uh, recruți care au fost identificate de către statele membre aveau deja un trecut uh, criminal, fie în uh, delinvență sau uh, infracțiuni mai grave. În anumite țări există și o mare parte a luptătorilor străini care au fost diagnosticați cu probleme mentale. Antrenamentul este de asemenea o componentă esențială a terorismului, antrenamentele pe mare parte în Siria, cu scopul de a pune apoi în uh, aplicare atentate teroriste în Europa. Un, o altă caracteristică a terorismului jihadist este un luptător străin care organizează singur, de exemplu, a activități de antrenament odată ce se întoarce de la baza statului islamic avem informație că, informații că anumite antrenamente se desfășoară în țările din Balcanii de Vest, dar și în Uniunea Europeană. Însă aceste informații urmează să mai trebuiască să fie confirmate. Teroriștii se antrenează în folosirea armelor de foc și altele. Apoi o altă amenințare foarte importantă sunt acțiunile care sunt pregătite din timp, pe termen lung, însă, în continuare, toate acțiunile sunt foarte greu de prevăzut, chiar uh, în cadrul acestui tip de atentate. Pe lângă uh, fenomenul uh, luptătorilor străini și acești actori devin extrem de periculoși și sunt o amenințare pentru Uniunea Europeană. Foarte mulți jihadiști dețin poziții foarte importante în statul islamic Ei rămân în contact cu rețelele teroriste din țările de origine și în ceea ce privește țintele, preferința acestor uh, atentate, ale acestor atacatori sunt uh, țintele soft, mai vulnerabile, infrastructură militară, critică sau de poliție sau alte ținte semnificative. În continuare, însă, există și alte ținte posibile. Ca să ne uităm și la atentatele așa numitului terorism separatist sau etnonaționalist, ele au crescut de asemenea, au scăzut însă în al patrulea an consecutiv de la 65 în 2015 o reacție foarte importantă din partea forțelor de poliție față de acest eh, tip de terorism arată că 168 de persoane au fost eh, arestate pentru infracțiuni legate de terorism separatist sau etnonaționalist, ceea ce este o creștere ușoară față de 2014. Majoritatea incidentelor de acest tip au avut loc în Franța sau în Spania, iar eh, serviciile de poliție în Irlanda de Nord, pe Zeniul, rămâne ținta predilectă pentru grupurile disident republicane din Marea, din uh, Marea Britanie, din Regatul Unit. De asemenea și am văzut o creștere în confruntările violente între grupările de separatiste și naționaliștii turci, chiar în statele membre. În același sens, avem în aceeași linie, putem să încadrăm și terorismul anarhist de stânga. 66 de persoane au fost uh, arestate în șase state membre ale Uniunii. Pentru aceste atentate s-au folosit uh, explozibili improvizați, în general. Grupurile marxist-leniniste sunt de asemenea implicate în propagandă și îndoctrinare, dar încă nu s-au implicat până acum în activități violente. Având în vedere sentimentele, fundalul de sentimente anti-imigrație și anti-islam, la Um, aripa de extremă dreaptă și-a crescut activitățile în unele state membre din Uniunea. De la zero atentate în 2014 s-au înregistrat nouă atentate care au fost clasificate ca de extremă dreaptă, terorism de extremă dreaptă în Uniunea Europeană în 2015, iar arestările legate de terorismul de extremă dreaptă au, cres, au scăzut de la 34 în 2014 în, la 11 în 2015. Încercam să demonstrăm la atentatele de la Paris din noiembrie 2015, dar și de anul acesta de la Bruxelles, din inima Europei, că terorismul jihadist tocmai explorează noi tactici, tehnici și proceduri în folosirea explozivelor. De fapt, a fost pentru prima dată că în noiembrie 2015 au folosit o combinație de explozibili cu arme pentru a face victimele de la Paris. Explozivii construiți uh, artizanal sunt în continuare cele mai folosite instrumente pentru acest, uh, acest tip de terorism și avem informații și raportate de către statele membre prin care se știe că grupurile teroriste au încercat să își facă rezerve de explozibili în Uniunea Europeană pentru ca să le folosească eventual în atentate la scară largă cu bombe. Armele chimice, în conformitate cu rapoartele din partea statelor membre uh, și, în același timp, țintele chimice, biologice ar putea să fie, de asemenea, o, o amenințare însă se folosesc în continuare de către teroriști uh, explozivi din cauza felului simplu în care se construiesc și din cauza eficienței de care dau dovadă când se aplică. Apoi, aș vrea să subliniez o dimensiune foarte importantă, care este dimensiunea abuzului de către teroriști uh, al uh, internetului și al rețelelor sociale. Internetul și serviciile care sunt dependente sau facilitate de către internet și infrastructura care susține aceste mijloace de comunicare ar putea să fie atât un mijloc cât și un, uh, o țintă a unui atentat. Am văzut în 2015 că abuzarea de anonimitate a serviciilor criptate, de exemplu, și a instrumentelor pentru a uh, bloca geo, localizarea geografică și de protecția datelor au putea, uh, să, ar putea să complice uh, monitorizarea suspecților de terorism și în același timp uh, să facă dificilă identificarea tranzacțiilor uh, ilicite. Acestea sunt concluziile principale ale raportului 2016 și uh, ne uităm aici la dimensiunea mai ales legată de 2015 pentru ca să putem constata cât de volatilă a devenit îngrijor, îngrijorarea și, în același timp, amenințarea acestor uh, grupări jihadiste și pentru ca să vedem și care a fost reacția serviciilor de poliție și de securitate la această amenințare. O să încerc să mă concentrez acum puțin pe ceea ce s-a putut dezvolta în cadrul Uniunii Europene și uh, pe uh, crearea centrului ECTC Europol în Europa. Evenimentele tragice din ultimele luni ale lui 2015, dar și din începutul lui 2016, au confirmat, din păcate, că terorismul jihadist rămâne o amenințare maximă în Uniunea Europeană. Anul acesta, 30 de persoane au fost omorâte aici la Bruxelles, deci în 2016, însă și uh, mai mulți cetățeni europeni au fost omorâți de, în afara Uniunii în atentate în Istanbul sau pe coasta de Fildeș. În ultima vreme, Europa a încercat să dezvolte un răspuns eficient pentru a putea să facă față amenințării teroriste S-au finalizat mai multe legislații uh, care erau pe rol uh, pentru a putea combate mai bine terorismul și Europolul a fost identificat ca un actor principal al răspunsului uh, Uniunii Europene la terorism. Parlamentul și mai ales această comisie, Comisia Libe, au, uh, s-au bucurat dintotdeauna de susținerea Europol în acest proces și aș vrea să folosesc această oportunitate pentru a vă mulțumi încă o dată pentru susținerea de care ați dat dovadă pentru ca să implementăm noua reglementare Europol și deci pentru ca să oferim, uh, pentru că ne-ați oferit resurse suplimentare pentru a crea acest centru ECTC de combatere a terorismului în Europa și sunt convins că ambele măsuri o să ne permită să fim mai eficienți în lupta împotriva terorismului. Reacția Europolului după atentatele de la Paris a fost uh, imediată. Am fost în contact direct și constant cu Franța după ce au avut loc evenimentele tragice de la Paris și am creat uh, o echipă de reacție rapidă pentru a-i susține pe colegii care uh, au uh, suferit aceste atentate chiar la ei acasă. Am avut uh, ofițeri care au lucrat 24 din 24 pentru a-i susține pe colegii din Franța și, de asemenea, și o echipă care a lucrat în cooperare cu francezii pentru a crea prim, trage primele concluzii la nivelul serviciilor de informații. La câteva ore numai după atentate s-au uh, transferat informații esențiale și uh, Informația pe care am primit-o de la colegii francezi a fost de asemenea foarte importantă pentru centrul nostru. La, după câteva zile am creat o echipă permanentă pentru a susține colegii belgieni, colegii parizieni în Paris, eh, francezi, după ce am văzut că exista o legătură cu Belgia și am folosit toate, măsurile, toate resursele posibile pentru a asista și a susține Franța, dar și pentru a aborda imediat dimensiunea europeană a amenințării. Era clar că două țări au fost uh, afectate direct, dar că trebuie să ne extindem capacitățile, trebuie să începem să ne preocupăm și de dimensiunea europeană a acestei amenințări pentru toate cele 28 de state membre ale Uniunii. Pentru a putea să oferim această susținere coordonată și operativă, am creat un task force care se numește Fraternitate – cu ofițerii de legătură și colegii noștri omologi din Belgia și Franța vrem să susținem în cadrul acestui uh, noi uh, task force uh, cu acțiunile lor. Fraternite, acest task force dorește susținerea în continuare a Belgiei și Franței după atentatele pe care le-au suferit. Am constatat și anumite conexiuni cu alte state membre și și acestea au fost invitate să participe la task force. Centrul European pentru combaterea terorismului uh, din cadrul Europol se bazează pe capabilitățile și expertiza existentă. A fost lansat în ianuarie 2016, după cum știți, și ECTC-ul este o platformă care combină mai multe instrumente, dar cu un singur scop, și anume să vină în ajutorul statelor membre și a nevoilor Uniunii Europene. Centrul uh, European uh, pentru combaterea terorismului reflectă strategia și filozofia Europolului și anume trebuie să fie un centru de informații, un hub și să ofere analize operaționale în investigațiile uh, antiterorism și să îmbunătățească capabilitățile în legătură cu combaterea propagandei teroriste, finanțării terorismului și propagandei online, dar și să ofere o platformă inovativă pentru ca statele membre împreună să poată să își îmbunătățească reciproc uh, mijloacele și să combată terorismul în toată Europa. Unul din pilonii uh, centrului nostru este angajamentul statelor membre. Creșterea schimbului de informații, dar și să oferim statelor membre capacitatea de a folosi Europolul ca instrument în lupta împotriva terorismului. Acesta este un exercițiu pe care ne-am uh, angajat uh, cu toții. Cerem de aceea și uh, statelor membre să trimite un ofițer de, de legătură către centrul nostru care să se ocupe de agenda prioritară a statelor membre și care să folosească toate resursele disponibile Europolului în acest sens pentru a-i susține. Această sarcină, care este condusă de către statele membre, este susținută, deci, de către Uniunea Europeană. E vorba de o sarcină care trebuie să fie măsurabilă, să poată să fie cuantificabilă, revizuită și trebuie să se poată și atinge. Avem așadar deja câteva state membre care și-au trimis ofițerii de legătură, mai ales pentru a colabora cu Europolul, umăr la umăr în această sarcină atât de specifică. Avem pentru Franța, Spania, Austria, Marea Britanie, Olanda și Germania deja un ofițer de legătură, dar de multe ori uh, am primit în ultima vreme deja promisiuni că vom uh, primi și alți ofițeri de legătură în cadrul ECTC pentru ca să folosească aceste instrumente și să facă legătura așadar cu statele membre. Pentru a îmbunătăți uh, partajul informației, am creat un uh, mediu propice pentru schimbul informației. Am pregătit, de exemplu, o cale pe care o favorizăm pentru schimbul de informații uh, teroriste în cadrul unui sistem Siena, care se numește Siena CT. Toate statele membre sunt acum conectate la acest sistem care este specific destinat contra contracarării terorismului și uh, statele membre, precum și uh, părți terțe. 43 de autorități au fost așadar uh, deja integrate în cadrul acestei CET Siena. Sistemul este, bineînțeles, strict confidențial și trebuie să permite statelor membre să schimbe într-o manieră confidențială informații. Dar, în momentul de față, este deja folosit de către statele membre. Information analysis is the key business of Europol. Schimbul de informații este absolut esențial. Succesul acestui centru antiterorist depinde de capacitatea Europolului de a facilita acest schimb de informații, pentru că demersul în acest sens s-au făcut abia după atacurile de la Paris și Bruxelles. Să vedem că acum statele membre sunt mai implicate, mai angajate în a utiliza acest sistem al Europolului. Sistemul informatic Europol, care este practic coloana vertebrală a acestei instituții, presupune introducerea de informații venind direct din partea statelor membre. Acestora le revine răspunderea de a trimite informații către Europol și apoi Europol, la rândul său, este chemat să introducă informații venite din partea unor părți terțe. În ceea ce privește pe luptătorii străini, statele membre și părțile terțe au trecut de la identificarea 18 astfel de, de luptători în 2014 la mai bine de 4.000 în prezent. Schimbări similare se înregistrează și pe alte planuri. În ceea ce privește, de exemplu, uh, punctul de atenție pentru armele de foc am primit mai bine de 1500 de informații în acest sens în, asociate cu sute de cazuri în prezent investigate. Monitorizăm cu atenție legăturile între crimă organizată și terorismul. După cum spuneam la început, am concluzionat că mulți dintre făptașii atentatelor recente aveau dosare penale. Informațiile doar din financiar, de asemenea, sunt un instrument esențial. ECDC-ul va întări capacitatea de schimb de informații în acest sens. Prioritatea principală după atentatele de la Paris a fost să răspundem la solicitarea colegilor din Franța și să asigurăm un flux de informații privind uh, tranzacțiile financiare. Anul trecut am trimis mai bine de 2700 de astfel de informații. Avem de asemenea această rețea de informații financiare care sperăm că va întări lupta antiteroristă folosind metode de investigații financiare. teroriștii, sigur, uh, terorismul sigur presupune o minimizare a efectelor posibile, dar implică și o dimensiune profilactică, de prevenție. Grupurile jihadiste înțeleg foarte bine cum să folosească rețelele sociale, de exemplu. Organizează campanii pe rețelele sociale pentru a recruta, pentru a radicaliza, pentru a-și promova ideile pentru a promova extremismul. Sprijinitorii statului islamic folosesc mai bine 50.000 de conturi pe Facebook, pe Twitter și zeci de mii de astfel de tweet-uri, tweet-uri sunt generate în fiecare zi. de la mijlocul anului 2015 au fost de fapt identificate 125.000 de conturi ale islamiștilor radicali. Prevenția este o prioritate pentru, pentru centrul nostru și în acest sens am creat o unitate specială de contramăsuri pe internet și am început activitatea în 2015, într-o, este în prezent într-o fază pilot. Ca să vă dau niște cifre, ne concentrăm pe calitate mai mult decât cantitate. Am identificat uh, mii de conținuturi potențial suspicioase care au fost semnalate operatorilor de internet și, într-adevăr, Cam 90% de cazuri au fost confirmate. Ca să închei câteva cuvinte despre provocările cu care ne confruntăm în prezent. Atacurile recente ne sugerează faptul că teroriștii se coordonează mult mai bine în prezent. Folosesc explozivi și arme de foc în același timp. De asemenea, implicați sunt atât imigranți recenți cât și teroriști născuți, crescuți în Europa. Amenințarea e reală, evoluează rapid și vedem de asemenea că există o corelație între cei cu, dosar, cu cazier și activitățile teroriste. De aceea, se impune o abordare mai coerentă. Vorbeam de utilizarea rețelor sociale și a instrumentelor de propagandă. De aceea, activitățile menite a reduce efectele acestei propagande eh, este o misiune care vine Europolului și nu numai. Revenind la cazurile cele mai semnificative, vorbeam de a, eh, acest task force fraternite, în lunile ce vin vom uh, continua să primim informații de la statele membre pentru a crea o capacitate uh, solidă pentru lupta antiteroristă. În uh, ultimii ani, Europolul a devenit un protagonist major în lupta antiteroristă cu sprijinul Parlamentului și datorită încurajărilor pe care le-am primit de pe plan politic în 2015-2016. Vă mulțumesc pentru că, că sunteți alături de noi astăzi și sunt gata să vă răspund la întrebări. Mulțumesc! Mulțumim uh, uh foarte mult și noi, uh, domnul director, pentru această prezentare. Dau acum cuvântul colegilor. Uh, domnul Halahu, mai întâi. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Am uh, câteva întrebări privind uh, informațiile prezentate în planșele dumneavoastră numel, numărul de atacuri eh, provocate de grupuri extremiste de stânga lipsește de aici. Bombele artizanale sunt semnalate ca arma principală acestor grupuri. grupuri. Îmi închipui că au avut loc astfel de atacuri, sau cel puțin au fost planificate câteva. De asemenea, aveți ceva să ne spuneți despre terorismul de extremă dreaptă sau de extremă stângă? Uh, țintele sunt aleatorii, alte grupuri extremiste sau uh, pur și simplu clădiri sau alte uh, bunuri. Sunt aceste activități concentrate în anumite state membre mai mult decât în altele? Domnul Diaz de Mera, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Eh, doresc să mulțumesc acestui distins invitat eh, pentru că a venit la noi. Iată, sunteți cel care are răspunderea pentru securitatea Europei. Vă mulțumesc că ați venit astăzi aici, domnule Navarete. Ați eh, subliniat într-adevăr chestiunile care ne preocupă cel mai mult în aceste ultime luni pe noi, cei de la Libe. Sigur, ați prezentat material într-un mod sintetic, Ne-ați dat o idee generală despre activitățile eh, centrului dumneavoastră. Ați menționat de asemenea și dificultățile care am confruntat și noi din punct de vedere juridic, legislativ, pentru că mulți membri ai acestei comisii parlamentare ar dori să existe un instrument de ordin juridic altul decât Europolul. Și aș vrea să vă întreb uh, unele chestiuni, pentru că, vă asigur, am avut dezbateri intense pe aceste teme în încercarea de a oferi sprijin juridic pentru aceste activități în încercarea de a neutraliza, de exemplu, propaganda islamistă pe internet întrucât sunteți unul dintre cei mai eminenți uh, experți în domeniu și pornind de la explicațiile date de dumneavoastră grupului de lucru pentru regulamentul Europol, ne-ați putea spune de ce rapiditatea, agilitatea și rezistența acestora trebuie să fie neutralizate și doar Europolul poate să facă acest lucru mai bine decât orice, orice stat mai. În al doilea rând, vorbeați de formare. Se vorbește mult în Europa despre rolul femeilor jihadiste, despre instruirea, antrenarea acestora E, e foarte greu să creezi profile de identificare pentru acestea care să fie folosite de forțele de ordine. Este această nouă armă feminină o realitate ce se va amplifica pe viitor? Există programe de, de uh, antrenare, de formare specială pe, pentru aceste femei ca atentatori teroriști? Și am să închei cum am început, eh, mulțumindu-vă pentru că ați venit astăzi alături de noi și pentru informațiile prezentare și vă mulțumim pentru devotamentul eh, în direcția asigurării securității în Europa. Doamna Gomes, domnule Navarete, mulțumim pentru această prezentare. Am văzut că ne-ați dat date statistice pentru 2015 Cifrele au crescut în 2016, din nefericire, însă ar fi important să ne uităm la contextul general mondial, pe plan statistic. Avem 151 de persoane în Europa care au uh, căzut victime atentatelor teroriste, însă în 2014, la nivel mondial, cifra era de peste 32.000 și e important să contextualizăm aceste informații ca să ne dăm seama că, de, de fapt, că principalele victime ale terorismului deocamdată nu sunt în Europa. Sigur, ăsta nu e un motiv uh, să rămânem pasivi uh, în materie de prevenție și luptă împotriva terorismului, dar aș vrea să vă întreb, dumneavoastră spuneți că vă preocupă și finanțarea rețelelor teroriste. Ce ați învățat din scandalul Panama Papers? Am văzut că paradisurile fiscale nu sunt uh, uh, uh menite doar pentru cei care vor să ascundă uh, uh, uh fondurile ilicite obținute prin uh, evaziune fiscal, ci sunt uh, folosite și de acești infractori, de teroriști. Uh, și nu numai de teroriști, ci și de infractori mai mărunți. Ce învățături au tras statele membre din acest scandal Panama Papers, din acest punct de vedere? Și apoi vă mai întreb, mă, mă îngrijorează puțin această terminologie, acest termen de terorism jihadist. mi se pare că nu arătăm uh, uh, suficientă simpatie pentru o categorie importantă a populației europene. E vorba de musulmani. Uh, cuvântul jihad pentru mulți musulmani e, e jignitor atunci când îl folosim într-un astfel de context. N-am putea folosi de, n-am putea vorbi de terorism pseudo-religios, eventual alt termen, să, să evităm termenul jihadist. ar fi, cred, o abordare mai inteligentă care să dovedească mai multă sensibilitate culturală. Contrarul ar fi contraproductiv. La fel, vorbim de luptători străini, dar nu sunt străini, sunt cetățeni europeni. De ce numim luptători străini? Negăm realitatea că e problema noastră, că acești luptători sunt europeni care, în ultimă instanță, iată, ei sunt cei care ucid alți europeni aici și în alte părți ale lumii. Și în acest sens vă întreb, ce au făcut statele membre în materie de, de prevenție, de prevenire a radicalizării și în direcția deradicalizării? mai ales că, după cum spuneați, există și această conexiune cu uh, uh, crimă organizată, cu infracționalitatea măruntă, că închisorile europene sunt pepiniere pentru teroriști. Și nu e vorba doar de închisori, e vorba de excluziunea socială în statele membre. Asta explică de ce aceste campanii de recrutare au succes. Apoi, în ceea ce privește amenințarea CBRN, pe care o menționați și dumneavoastră, Există un plan de măsuri european pe acest plan, însă acesta a fost mult diluat de statele membre în comparație cu propunerea inițială a Comisiei. Anumite statele membre nici măcar nu l-au pus în aplicare Ori noi știm, după cum spuneați dumneavoastră, că acum folosesc mai multe instrumente. Atentatul de la Atocea uh, a fost uh, uh, organizat cu exploziv cumpărați în țara mea, în Portugalia. Se tratează serios astfel de amenințări. Apoi, cum uh, evaluați amenințarea armelor biologice? Ne pregătim în statele membre pentru posibilitatea unui atentat biologic. Sau dacă ar folosi, de exemplu, o dronă cu armament biologic. E foarte ușor să cumpere acum drone pe piață. Sunt ieftine. Și există și un risc de atentat nuclear. Apoi, vorbeați de încriptare și anonimitate. În lumea de astăzi, încriptarea cibernetică e omniprezentă, serviciile bancare au nevoie de așa ceva. Și forțele de ordine trebuie să fie mai eficiente pe acest plan. Sunt statele membre capabile să angajeze experții capabili să lupte eh, pe plan tehnologic de la egal la egal cu teroriștii. Și pot ei contracara cu aceste instrumente inclusiv propaganda de recrutare. Și apoi, de ce nu vorbim de cei care ar trebui să ne fie aliați, dar care în cel mai bun caz, au o atitudine ambiguă. Turcia, de exemplu. Doi ziariști sunt acum judecați acolo pentru că au făcut publică informația că Turcia trimitea arme către statul islamic. Arabia Saudită. De ce neagă statele membre rolul jucat de Arabia Saudită sau de anumite persoane în Arabia Saudită uh, în, în capacitarea teroriștilor și activităților teroriste, nu doar în Europa, ci peste tot în lume. Doamna Zippel, mulțumesc foarte mult, mulțumim pentru prezentare. Am câteva întrebări extrem de concrete privind materialele prezentate de dumneavoastră. S-au făcut arestări pentru infracțiuni asociate cu activitățile teroriste. Ne-ați putea explica mai în detaliu ce, ce infracțiuni în termeni concreți intră în domeniul de aplicare a acestei definiții? Pentru ce au fost, de fapt, arestate persoanele respective? Uh, ați menționat câteva procese în desfășurare, procese care, de fapt, uh, au dus la verdicte. Dintre cele 513 cazuri, câte procese au ajuns la sfârșit și care a fost rezultatul. Uh, s-au dat pedepse în fiecare caz și concret pentru ce cap de acuzare s-au dat aceste pedepse. Din explicațiile noastre suplimentare am înțeles că teroriști sunt uh, antrenați nu doar în Siria uh, și în, în Orientul Mijlociu, ci și în Balcani. Și dacă am înțeles bine, chiar pe teritoriul Uniunii Europene, spuneați despre ce vorba de antrenament e vorba aici? Ce informații aveți în acest sens? Știți concret în ce locuri se desfășoară astfel de activități de instruire? În ceea ce privește turismul de stânga, Spuneați că e la un nivel redus. Aveți cifre în acest sens? Și aveți informații despre tipul de atacuri care au intrat în această categorie. Ceea ce privește terorismul de dreapta, sunt uh, uh puțin supărată. Spuneați că a crescut extremismul de dreapta. Spuneați că a crescut și numărul de atacuri, nouă însă numărul de arestări aferente infracțiunilor de terorism de dreapta a scăzut. De ce? Ne puteți explica? Apoi, în materie de exploziv, spuneați că rețelele teroriste au încercat să creeze rețele de achiziție pentru precursori explozivilor. Înțeleg că a fost o încercare, dar n-au reușit să facă acest lucru. Uh, am înțeles bine sau aveți informații că astfel de încercări continuă? On encryption... În ceea ce privește criptarea, voi fi foarte succintă pentru că a vorbit despre asta doamna Ana Gomes deja. Am înțeles că dumneavoastră vorbiți despre abuzarea acestor sisteme de criptare. Deci, practic, criptarea în sine nu poate să fie considerată niciodată o infracțiune. Uh, nu, nu se poate spune niciodată că ai ceva de ascuns dacă folosești un astfel de serviciu. Eu personal am început să mă documentez cu privire la uh, serviciile de criptare pe care le folosește Parlamentul. Și astea nu se folosesc uh, pentru că am avea ceva de ascuns, ci pentru că anumite informații sunt confidențiale, este un instrument de care chiar avem nevoie. Deci este o mare provocare să găsim un echilibru Um, și să vedem care este limita de la folosirea necesară până la acest abuz. Mulțumesc, doamna Zipăl, doamna Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. În raportul dumneavoastră, Ați scris că nu există dovezi concrete că uh, teroriștii se folosesc de fluxul de refugiați pentru a intra în Uniunea Europeană nedetectați. Dar întrevedeți un risc uh, de uh, radicalizare a, te- a uh, refugiaților silieni pe teritoriul Uniunii Europene. Ați spus că există celule ale statului islamic Uh, care lucrează în Uniunea Europeană, care operează aici și sunt uh, celule naționale, chiar locale. Puteți să ne explicați care este rolul acestor 200 de oameni pe care i-ați angajați sau pe care îi angajați pentru a uh, face un triaj în hotspoturi? Mi se pare că 200 de persoane e o cifră mare, totuși, uh, uh, și sarcina este una mare, foarte mulți oameni ne trec granițele. Uh, înțeleg că această sarcină, care este rolul lor și um, Adică aș putea să înțeleg care ar fi rolul acestor 200 de persoane dacă aș primi mai multe explicații. Cum se desfășoară munca lor? Ei fac triajul acestor uh, refugiați? Sunt la fața locului, locului în hotspot-uri sau se face acest triaj în altă parte? Care sunt informațiile pe care le uh, analizați și Uh, cum se face legătura cu alți, uh, alți uh, reprezentanți oficiali care chiar lucrează la fața locului. Doamna, doamna Chienghi are cuvântul. Grație. Mulțumesc. O să vorbesc foarte pe scurt, pentru că, în primul rând, aș dori să ne dați câteva informații precise, dacă ne puteți da aceste informații, adică dacă aveți informații despre riscuri la adresa minorilor care sunt, de exemplu, activi uh, pe internet. Și uh, dacă, de exemplu, există și uh, indicii în ceea ce privește riscul de recrutare online, mai ales pentru minori. Thank you, Mrs. Mulțumesc. Domnule Navarete, ați uh, primit foarte multe întrebări, deci v-aș ruga să încercați să vă încadrați în cele 15 minute pe care le mai aveți pentru această dezbatere și să încercați să răspundeți colegilor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru toate întrebările uh, membrilor. La, la Europol Eh, ne dăm seama care este situația în acest an 2016. Eh, dezbaterile pe teme teroriste vor fi organizate și aici în Parlament și peste tot în Uniunea Europeană. Avem informații din partea statelor membre pe care le compilăm și agențiile Uniunii contribuie la TESAT și cu aceste informații încercăm să tragem niște concluzii și să vedem care este coza de ansamblu, făcând referire și la anul 2015. După cum am explicat în uh, prezentarea mea, atacurile în proporție de 90% uh, sunt uh, legate de terorismul jihadist. În raportul nostru am folosit formularea de motivare religioasă, dar se pare că este o formulare prea ambiguă și uh, această formulare de terorism jihadist uh, reflectă uh, Uh, mai bine motivarea acestor teroriști care manipulează credința islamică și unul dintre pilonii credinței islamice care este jihadul pentru a-și promova aceste idei fundamentaliste uh, legate de religie și transformă totul într-un război sfânt, transformând jihadul într-o unealtă a lor. Cred că această dezbatere cu privire la definirea tipului de terorism este mai mult uh, academică. Europol face parte din uh, această dezbatere, uh, dar uh, având în vedere datele pe care le avem, am hotărât să folosim această formulare în raportul de anul acesta, dar discuția rămâne deschisă și sunt sigur că vom găsi o metodă uh, de a vorbi despre terorism, pentru că teroriștii sunt teroriști de orice culoare ar fi ei. Vă mulțumesc, deci, pentru întrebare. Cum evoluează amenințarea teroristă? Nu am mai asistat la o asemenea viteză până acum. În Europa au mai existat atentate teroriste. Până în 2015 uh, au uh, avut loc uh, atentate planificate pe termen lung. Antrenamentul este cheie. Cu cât te antrenezi mai mult, cu atât ești mai mortal, cu, cu atât poți să ai un efect mai mortal. Deci, aceste tabere de antrenament în Siria, de exemplu, și uh, faptul că acestor atacatori li se dau uh, arme, uh, aceasta îi face și mai periculoși și uh, mai bine adaptați la, nivel, la mediul local. Această adaptare am văzut-o la Paris și la Bruxelles. Am văzut cum teroriștii teroriștii din Siria și din Irak au legături cu teroriștii de aici din Europa. Unii dintre aceștia din urmă au fost uh, antrenați în Siria și în Irak și această combinație uh, a făcut ca efectul să fie letal. Folosirea uh, rețelelor de socializare. Aceasta are rolul de a înlesni, de a accelera procesul de uh, identificare a uh, țintelor vulnerabile pentru recrutare, pentru că astfel uh, fundamentaliștii își pot distribui mesajul foarte repede. Am văzut că radicalizarea este un proces mai nou foarte scurt. Am văzut de asemenea că uh, teroriștii uh, se concentrează pe recrutarea femeilor pentru că ei cred că femeile pot să aibă un rol special în cadrul așa zisului stat islamic. Ei le cer femeilor să se alăture teroriștilor din Irak și Siria. De asemenea, au o filieră uh, de propagandă pentru tineri, adresată tinerilor. N-am auzit foarte multe despre uh, minori. Ei se concentrează pe tineri mai ales pentru că aceștia folosesc rețelele de, de socializare cel mai mult și uh, sunt cei mai vulnerabili la mesajele fundamentaliste uh, fără contramăsurile de prevenire. Nu au, acești tineri nu au o alternativă cu privire la discursul, funda, la discursul fundamentalist. Um, este o, o strategie foarte practică și foarte simplă și Al-Qaeda a folosit rețele de socializare, dar mai centralizat. O uh, foloseau doar ca să-și promoveze, să justifice actele violente și ca să glorifice uh, Al-Qaeda și organizațiile asociate. Dar statul islamic are o abordare mai practică. Au un mesaj pseudo-religios, dar nu mai este religia Ă, tema principală a mesajului. Ea face parte din mesaj, dar uh, ei se folosesc de orice fel de justificări pentru a recruta oameni în celulele teroriste, pentru a-i face să adere la abordarea statului islamic și pentru uh, ă, a-i face să, să se alăture statului islamic prin orice metode. Tocmai de aceea um, am avut tipul de atacuri de teroriste um, așa cum le-am văzut la Paris și la Bruxelles. Acestea au fost mai puțin planificate pe termen lung. Am văzut că uh, pur și simplu o persoană armată cu un cuțit a, uh, a înjunghiat trei soldați la, la Nisa în urma Uh, provocărilor din partea statului islamic. Deci există diferite metode de a îi recruta pe acești oameni și de a promova violența în numele statului islamic. Așadar, un pachet uh, specific uh, pentru adaptat, adaptat publicului țintă, recrutarea femeilor, uh, recrutarea tinerilor, ei folosesc și limbile europene, nu doar limba arabă pentru a recruta. Au um, informări, informații pe care le oferă în engleză, în franceză. Și cred că eforturile noastre uh, pe partea de internet, pe partea online, cred trebuie să fie printre cele mai ample. De ce acționăm mai bine pe plan european decât la nivel național? Trebuie să găsim o metodă de a uh, ne alătura eforturile celor statelor membre Uh, pentru ca Europolul să poată lupta cât mai bine împotriva uh, terorismului online. La unitățile acestea de reperare a conținutului suspect avem uh, um, tocmai aceste instrumente pentru a lupta împotriva propagandei online. Statele membre au spus că au puncte de contact uh, pentru a uh, face legătura cu experții. Am, avem experți în cadrul programului Check the Web, care este o inițiativă care a pornit în 2008 în uh, Germania pentru a sensibiliza publicul cu privire la felul în care își folosesc, care folosesc uh, uh, teroriștii internetul și avem doi astfel de experți la, la Centrul Antiterorist, de luptă antiteroristă. Noi încercăm să recrutăm cei mai buni experți la Haga, încercăm să aducem specialiști pentru a avea o abordare multidisciplinară. Uh, este nevoie de experiența acestor oameni pentru a ne îmbunătăți instrumentarul de luptă împotriva terorismului și pentru a îmbunătăți prevenția, dar esențialul este să avem uh, punctele de contact în statele membre. Dar și noi trebuie să ne împărtășim experiența uh, cu autoritățile din statele membre, trebuie să îi sensibilizăm pe cei din statele membre cu privire la felul în care folosesc teroriștii internetul uh, și uh, trebuie ei să știe cum, trebuie, cum pot să uh, elimine acest, uh, acest conținut astfel încât să nu ajungă la țintele vulnerabile. Deci este o, o idee bună să avem o, o legătură sporită cu statele membre pentru a lupta împotriva terorismului online. în ceea ce privește legătura între migrația ilegală și terorism. Teroriștii sunt niște oportuniști. Ei vor folosi orice mijloace le stau la îndemână, orice mijloace pot pentru a-și atinge scopurile. Iar folosirea acestui flux de migranți care vin din Irak și Siria în principal prin Turcia, înspre Europa, este o variantă pe care o vă lua în considerare. Nu am găsit dovezi cu privire la folosirea sistematică a acestui flux de refugiați uh, în sensul infiltrării uh, teroriștilor, dar asta nu înseamnă că nu s-a întâmplat. Uh, dar s-a, Uh, stabilit uh, o legătură între teroriștii de la Paris și persoane care au venit uh, deghizate în refugiați în Europa, cum ar veni. De aceea dorim să sprijinim foarte mult autoritățile din Grecia și din Italia, care sunt în prima linie a fluxului. În ceea ce privește angajarea celor 200 de ofițeri, rolul lor este de a, de a sprijini statele membre. Europol are acum rolul de a sprijini experții în uh, imigrație ilegală din Grecia și Italia, care se confruntă cu această amenințare acum. Trebuie să luptăm împotriva infracționalității, trebuie să uh, prevenim acest trafic sau introducerea ilegală a persoanelor uh, în Europa. Uh, cu cât facem mai mult acest lucru, cu atât vom fi mai eficienți în, împotriva terorismului. Deci este nevoie de eforturi combinate uh, pentru a atinge acest obiectiv de securitate. Și una dintre metode este și prevenirea introducerii ilegale a persoanelor. Astfel vom, uh, ne vom atinge și securitatea și vom uh, uh preveni și uh, vom uh, proteja și acești refugiați, care odată că au trebuit să plece din țările lor, dar sunt și uh, victimizați, sunt transformați în victime din cauza faptului că anumite persoane pozează ca refugiați, anumite persoane periculoase. Nu avem nicio dovadă în sensul acesta încă, dar uh, legături s-au depistat și de aceea Europol uh, susține statele membre Uh, pentru uh, a ne asigura că acești colegi ai noștri care se află în, uh, în prima linie a frontului, în hotspot-uri, în Italia, în Sicilia, în Grecia și colegii de la Frontex, pentru a ne asigura că ei au toate instrumentele necesare. Greul pică pe statele membre, ele sunt cele care hotărăsc cum le sprijină Europol, de ce ajutor au nevoie, ce măsuri trebuie să ia și când. Uh, Um, să acționeze anume atunci când uh, există indicații că intră uh, persoane periculoase odată cu fluxul de refugiați. Finanțarea terorismului, o altă chestiune importantă, este una dintre necunoscutele pe care le avem deocamdată. Rolul rețelei fraternite în sprijinul uh, Franței și Belgiei este să le dea acestor țări informații cu privire la folosirea uh, mașinilor închiriate. De asemenea, închiriază și case, adăposturi sigure pentru a-și face, uh, pentru a se întâlni acolo și pentru a planifica uh, atacurile. Și acești oameni folosesc mai ales numerar. Deci, în continuare, nu avem o idee clară în ceea ce privește finanțarea și lucrăm îndeaproape cu colegii francezi și belgieni pentru a vedea cum au fost finanțate atacurile din aceste două țări, uh, cine a stat în spatele lor, uh, de unde au venit banii, cum au fost puse la cale aceste atacuri și cine anume le-a finanțat, cum au fost folosiți banii pentru a uh, organiza aceste atacuri. Și dacă ne concentrăm pe sursele financiare, credem că avem mai multe șanse să combatem fenomenul. Văd că mai am un minut. În ceea ce privește terorismul de extremă dreaptă și de extremă stângă, uh, cifrele oficiale vor ieși în câteva săptămâni, două-trei săptămâni, în ceea ce privește terorismul de extremă dreaptă. Atacurile au avut loc în 2015 în Franța și Grecia, în mare parte. 9 uh, atacuri de extremă dreaptă în total. Nu s-au înregistrat victime și nici răniți. Dar este o creștere față de anul 2014. Dar asta nu are nicio legătură cu uh, arestările din 2015 de data asta. pentru că um, este a fost vorba uh, despre arestări care au avut loc înainte de atacurile din 2014. Oricum trebuie să intrăm foarte mult în detalii în ceea ce privește aceste cifre legate de cele 11 arestări în 2015. În 2015 a fost omorâtă o persoană într-un atac terorist din Grecia. Și Majoritatea atacurilor au avut loc în Spania, 7, Italia 4 și Grecia 2. Oricum, cifrele pe care, de care aveți nevoie, cifrele oficiale, vor fi publicate pe site-ul oficial al Europol în 2-3 săptămâni. În legătură cu condamnările, nu am cifrele la mine, dar au existat condamnări și știu că vor fi incluse în TESAT. În 2015, 12 state membre au raportat că au avut 208 uh, de proceduri comune legate de terorism dar ar trebui să intru mai mult în detalii pentru a afla câte persoane au fost condamnate în cele din urmă și câte au fost achitate. Dar vă asigur că în foarte scurt timp veți avea cifrele la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule Navarrete. Mulțumim pentru toate aceste informații detaliate pe care ni le-ați oferit. Au fost extrem de interesante și foarte utile și vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit uh, la comisia noastră. Acum trebuie să trec însă imediat la punctul următor de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc încă o dată. La punctul 7 avem uh, ultimul punct din această după-amiază și avem un schimb de opinii cu președinția Consiliului și cu Comisia, pentru că pe 4 mai Comisia a prezentat în aplicarea articolului 29, propunere pentru o decizie de implementare a Consiliului pentru o recomandare de control temporar pe la frontiera internă în circunstanțe excepționale care, put, care pun la îndoială, la, în pericol și în primejdie zona Schengen, în conformitate cu recomandările care au venit din partea Germaniei, Danemarcei eh, și Suediei, trebuie să se instaureze controle la frontierele interne pentru șase luni maxim. Așadar, o să ascultăm mai întâi președinția Consiliului, domnul Luis Salburg, care ne va face o prezentare a acestei recomandări a Consiliului și după aceea um, voi uh, da cuvântul doamnei Moshamber din partea Consiliului. Deci mai întâi domnul Liseburg din partea Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și mulțumesc foarte mult tuturor uh, deputaților din această comisie pentru că ne-ați uh, acordat posibilitatea să vorbim despre această recomandare a Consiliului. Într-adevăr, este vorba de o decizie de implementare a Consiliului pe care acesta a adoptat-o pe 12 mai, care stabilește recomandări pentru uh, frontoare la controle la frontiera internă în zona Schengen, care însă periclitează această zonă Schengen în mod potențial. Această recomandare a fost uh, consecința fluxului uh, migrator uh, extrem de mare care a început în vara trecută, ceea ce a dus la decizii în mai multe state membre de impunerea controlelor temporare la frontiera internă din motive de um, siguranță. Acestea au fost introduse uh, și um, limitate în timp. În comunicarea comisiei care a fost numită Back to Schengen din 4 martie, comisia a vorbit despre posibilitatea unei propuneri uh, a comisiei uh, pe baza unor recomandări a Consiliului după 4 mai, când a fost uh, prima dată formulată această recomandare. Și deci pe 4 mai s-a prezentat această propunere din partea Comisiei, după ce s-a făcut o analiză foarte amplă care a arătat că există în continuare deficiențe la frontiera externă a Uniunii, care pun în pericol zona Schengen în totalitatea sa. Această propunere de recomandare are ca scop uh, continuarea um, controlelor la frontiera internă de către cele și extinderea lor uh, de la cele cinci state membre pe care ați menționat dumneavoastră către altele, deci nu numai Norvegia, Suedia, Danemarca, Germania și de aceea, Consiliul a discutat uh, despre această propunere și a subliniat că controlele n-ar trebui să se facă decât la acele frontiere externe unde se consideră proporționate. Pe 12 mai, Consiliul a adoptat uh, această decizie de implementare bazată pe recomandare și, între timp, după adoptarea de către Germania și Austria, acestea au notificat Consiliul că au decis să continue controlele la frontierele interne în baza acestei recomandări. Cam atâta din partea mea. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Westerborg, iar acum din partea Comisiei, doamna Loshammer. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să mai adaug prea multe din partea și perspectiva Comisiei, așa cum a spus-o și reprezentantul Consiliului înainte. Poate că pot să vă dau un element suplimentar interesant, așa cum a fost prezentat în pachetul Back to Schengen. Ideea noastră este să ne întoarcem la zona Schengen fără controle la granițele interne până la sfârșitul anului acesta. Comisia ar dori de asemenea să ia la cunoștință faptul că Grecia a făcut eforturi foarte mari. Situația s-a îmbunătățit în mod uh, considerabil și uh, Grecia a primit uh, susținere financiară și tehnică din partea agențiilor Comisiei și din partea statelor membre. Și, într-adevăr, a îmbunătățit uh, controlul uh, la frontiere. De asemenea, și implementarea inițială a declarației UE Turcia și-a arătat deja primele rezultate. Am considerat însă că este nevoie să continuăm cu această propunere și uh, Consiliul este de aceeași opinie, consideră că trebuie implementată această decizie care se bazează pe recomandare. Însă, oricum o fi, Uh, frontierele interne în care statele membre pot să-și continue controlul trebuie să respecte anumite limite, adică principiul de proporționalitate în primul rând, și nu trebuie să se facă aceste verificări decât atât cât este necesar, iar uh, noi trebuie să putem analiza la fața locului care este situația. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mushammer! Dacă dorește cineva acum să intervină, vreun coleg, ceea ce înseamnă că totul e foarte clar. Vă mulțumesc amândurora pentru că ați venit. Și cu aceasta încheiem reuniunea. Și continuăm mâine la 9. Vă mulțumesc uh, pentru prezență, vă mulțumesc pentru cooperare și mulțumesc și interpreților și noi vă mulțumim. Ne vedem mâine, spune doamna președinte. O seară frumoasă!